to start. We have just one hour, less than one hour actually, and. Uh... Haideți să începem. Nu mai avem la dispoziție o oră pentru acest foarte important schimb de opinii, de mult uh, așteptat și în cele din urmă avem posibilitatea și profit de această ocazie să spun bun venit uh, vicepreședinților Dombrovskis și Moscovici pentru a discuta împreună cu dumnealor situația în care ne aflăm acum în martie, pachetul publicat în data de 6 decembrie privind aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, dar de asemenea ce s-a întâmplat între timp de atunci și așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră a, viitor, a vi, următoarei părți acestui uh, uh, pachet care va fi publicat în mai în pregătirea Consiliului European din iunie. Sperăm că atunci uh, nu vom asista pur și simplu la o amânare a discuției pentru următoarea reuniune a, Cons- a Consiliului European, este evident, uh, nu, nu ține de responsabilitatea Comisiei, dar suntem într-o etapă decisivă. Ați uh, prezentat o serie de propuneri importante, știm, le cunoaștem cu toții, mai ales mecanismul de stabilitate europeană și pactul de stabilitate și creștere economică, modificarea guvernanței acestuia, alte comunicări importante, interesante privind uh, viitorul modificări țintite privind regulamentul cu normele comune și reformele structurale, programul reformelor structurale, care au o calitate de proiect uh, pilot pentru a înțelege cum va contribui, cum vor fi anunțate pe viitor aceste reforme. Însă lipsește un element Comisia noastră a, a avut un uh, rol uh, de frunte în discutarea capacității fiscale cu o funcție de stabilizare macroeconomică și trebuie să înțelegem dacă există o legătură între propunerile făcute în acest sens și în situația, în etapa în care ne aflăm acum în martie, are rost să comentăm, să discutăm pachetul prezentat în decembrie și să încercăm să preconizăm ce ne așteaptă din punctul de vedere al acestui pachet. Nu am decât observație politică pe care o fac deseori când discutăm acest subiect, și anume, Parlamentul European are o poziție unită și este hotărât să sprijine temeiul juridic propus de Comisia Europeană pentru transformarea M Uh, MSE în, uh, într-un fond uh, monetar european, articolul 352, care permite introducerea acestei instituții în cadrul comunitar. Și am dorit să știm ce, se, ce s-a discutat și la uh, Consiliu, respectiv la Eurogrup, pentru că încă nu am primit în mod oficial textul uh, legal. A fost făcută o propunere, dar la noi nu a sosit uh, nimic, niciun text în mod oficial. Uh, pe care să lucrăm. Am înțeles că statele membre doresc să discute în primul rând conținutul și apoi cadrul instituțional, însă nu este vorba de două elemente atât de distincte. Cred că a venit momentul să, înțel- să înțelegem foarte clar dacă discutăm de ceva uh, fic- uh, fictiv sau de- despre ceva real. Temeiul juridic este, după cum am spus în trecut, nu suntem o instituție dispusă să uite uh, faptul că această nouă instituție va fi finanțată de statele membre. Nu ne dorim să controlăm, drept urmare, în mod direct uh, această instituție. Înțelegem că trebuie să fie independentă, așa cum se întâmplă cu Banca Europeană de Investiții, însă pentru a respecta nu doar coerența instituțională, dar și pentru a profita la maxim de ciclul potențial uh, virtu- virtuos, această instituție ar putea fi, ar trebui să fie introdusă în cadrul instituțional, instituțional european pentru a se bucura de tot sprijinul în, uh, uh oferit funcției sale de stabilizare macroeconomică. Pentru că altfel nu văd cum am putea să combinăm noua funcție cu cele existente, la care uh, cred că nu ar trebui să uh, renunțăm politica de coeziune și așa mai departe. Uh, deci singura posibilitate este să integrăm acest mecanism uh, european de stabilitate transformat într-un fond uh, monetar european, cadrul instituțional european. Însă cred că m-a lungit uh, prea mult și cred că a venit momentul să vă dau cuvântul dumneavoastră. Primul este domnul Dombrovskis, vă rog. Domnule președinte, stimați eurodeputați, vă mulțumesc pentru această invitație de a participa la audierea de astăzi. De la raportul celor cinci președinți, Comisia Europeană a publicat un document de reflexie privind aprofundarea Uniunii Economice și Monetare, care a fost discutat uh, pe larg în Parlamentul European, dar și în Consiliul European. Și, pornind de la aceste schimburi de opinii, am prezentat un pachet de propuneri în decembrie anul trecut. Este o plăcere, drept urmare, să le pot discuta astăzi împreună cu dumneavoastră. Aprofundarea UEM nu este un obiectiv în sine, ci o modalitate de a ajunge la crearea de locuri de muncă, creștere economică, echitate socială și stabilitate financiară. Principiile directoare pentru comisie sunt unitate, eficiență și răs, răspundere democratică. Dacă este posibil, Uniunea Economică și Monetară trebuie să fie Uh, deschisă tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, trebuie să folosim într-un mod mult mai eficace resursele, să dăm dovadă de mai mare responsabilitate, de solidaritate, uh, reducerea riscului și partajarea sa trebuie să meargă mână în mână. Avem nevoie de o responsabilitate politică mai mare, de transparență mai mare și de un dialog extins la care să participe toate parlamentele naționale, partenerii sociali și societatea civilă discutând despre contextul european al pachetului nostru, Europa asistă la cea mai mare creștere economică de un deceniu, investițiile s-au accelerat, uh, uh, ocuparea este la un nivel uh, foarte, la un nivel record, șomajul a ajuns la un nivel dinaintea crizei, Uh, finanțele publice s-au îmbunătățit și sectorul uh, privat și public sunt capitalizate mai bine. Deci trebuie să profităm de acest context pozitiv pentru a ne consolida fundațiile economice, să creăm rezerve fiscale, să îmbunătățim reziliența și să sprijinim convergența. Acest lucru presupune reforme structurale, definitivarea băncii bancare și dezvoltarea Uniunii Piețelor de Capital. Aceasta ar fi baza pentru o Uniune Economică și Monetară puternică, cu o bună economie care funcționează și care creează locuri de muncă și bunăstare. Din 2011, statele membre au, au înregistrat uh, progrese, cu vine vorba de mai mult de două treimi din uh, recomandările specifice pentru fiecare țară în parte. Se pune întrebarea cum putem să le sprijinim și mai bine și Comisia Europeană propune crearea unui nou instrument care să stimuleze și mai mult statele membre să implementeze acordurile anuale convenite cu Comisia. Această propunere legislativă va veni luna mai, însă este o abordare care a putut să fie testată într-o fază pilot, oferind statelor membre o opțiune. Statele membre pot uh, să profite de uh, posibilitățile existente în fondurile de coeziune și structurale, um, am discutat această posibilitate cu Comisia Regia Parlamentului European și considerăm că uh, este important să încheiem acest dosar atât de important. În al doilea rând, uh, susținem sporirea bugetului programului structural pe termen scurt până în 2020. Acest program structural uh, oferă statelor membre la cerere Uh, sprijin din punct de vedere tehnic în implementarea reformelor structurale, cererea este foarte, foarte mare. În anul 2018 am putut să onorăm doar o cincime din cererile care au venit din partea statelor membre. Stimați eurodeputați, sunt profund convins că pentru a prospera, zona euro trebuie să fie deschisă și uh, tuturor și inclusivă. În trecut, am văzut că un grad mai mare de integrare a dus la convergență și ar trebui să sprijinim statele Uniunii Europene care doresc să adopte moneda euro. Comisia Euro- Europeană propune ca la cerere să se bucure de sprijin uh, pentru implementarea reformelor care să le pregătească pentru a adopta moneda euro. Pe termen scurt, acest lucru s-ar putea efectua în cadrul uh, programului de reforme structurale și uh, în, pentru perioada de după 2020. Propunem o facilitate dedicată acestei convergențe spre moneda euro și vom face o propunere concretă în luna mai. Cu toate acestea, uh, șocuri majore economice nu pot fi excluse, deci avem nevoie de un set de instrumente uh, puternic. Uh, sporirea partajării riscurilor, Uh, este o prioritate pentru noi, cu cât riscurile vor fi mai uh, bine partajate între uh, sectorul privat și cel public, cu atât va fi mai bine și avem nevoie de definitivarea Uniunii, economice, Uniunii Bancare și a Uniunii Piețelor de Capital. Din punctul de vedere al primei Uniuni, am făcut pași importanți și ne bazăm pe raportorii Parlamentului European pentru a ajunge la o poziție comună a Parlamentului European privind reducerea riscului în sectorul bancar și privind uh, mecanismul european de garantare asigurărilor care garantează depozitele bancare EDIS. Considerăm că propunerile făcute recent privind creditele neperformante pot fi utile în acest proces de reducere a riscului uh, pentru, din sectorul uh, bancar să ajungem la un acord pentru dosarele pendinte este important și pentru Uniunea uh, piețelor de capital. Primul pas este reprezentat de un acord pe marginea uh, produsului paneuropean de, uh, personal, de pensii personale. Progresele privind autoritățile de supraveghere europene este de asemenea important și sperăm că vom ajunge și la un, com- la un compromis și pe acest pachet. Însă piețele nu vor putea absorbi singure șocurile majore și într-o perioadă de criză statele s-ar putea să fie excluse de la uh, piețele de capital. Tocmai de aceea Comisia ar trebui să pornească de la succesul uh, mecanismului de stabilitate uh, european Um, existența acestuia a garantat um, o perioadă de timp, existența unei perioade de timp foarte utilă pentru revenirea din punct de vedere fiscal. Dacă transformăm acest mecanism într-un fond monetar european, um, am putea crea un mecanism de, pro, de protecție, un fond de rezervă pentru fondul unic de rezoluție și împreună cu EDIS acest lucru ar spori și mai mult încrederea în sectorul bancar și uh, reziliența acestuia ar crește. Pentru șocuri mari asimetrice propunem o funcție de stabilizare fiscală pentru zona euro. Bugetul european va fi instrumentul uh, principal pentru uh, prevederea unor rezerve uh, fiscale, însă trebuie să existe un spațiu fiscal pentru a uh, reacționa în cazul uh, anumitor crize majore. Drept urmare, ca, o, ca un sistem european de protecție a investițiilor, am uh, făcut câteva propuneri uh, concrete, pornind de la uh, credite și anumite granturi limitate care ar evita crearea unor transferuri permanente și ar impune respectarea unor criterii de eligibilitate. Apoi trebuie să existe o, stabil- de o coordonare fiscală și pentru și crearea unor rezerve uh, fiscale. Domnule președinte, dragi colegi, situația economică actuală favorabilă ne dă oportunitatea să ne creăm niște economii prospere, să punem bazele, niște baze solide pentru uh, viitorul nostru comun. Uh, știm că urmează alegeri uh, anul viitor și trebuie să profităm de această perioadă pentru a înregistra progrese reale. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Dombrovskis, domnul Moscovici. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor uh, deputați, dragă Valdis, summitul care a avut loc săptămâna trecută în legătură cu aprofundarea Uniunii Economice și Monetare a fost, uh, după cum știm cu toți, un summit de etapă. Știm foarte bine care a fost uh, climatul economic în care s-a desfășurat acest uh, summit. Acum, bineînțeles că trebuie făcută munca până în iunie și uh, trebuie să vă spun că de acum până în iunie Comisia nu intenționează să se pună pe pilot automat și nu e și nici uh, starea de spirit a instituției dumneavoastră și a comisiei dumneavoastră. Și mă gândesc la ateliere, la schimburile de vederi spontane pe care le-ați uh, organizat. Nu ne așteaptă o muncă ușoară dacă nu există un consens puternic al statelor membre în legătură cu pachetul din decembrie. Deci trebuie să integrăm această realitate într-un fel sau altul. Uh, însă să nu uh, minimalizăm importanța noilor instrumente bugetare pe care Comisia le va propune în mai, în contextul CFM de după 2020, sub pretextul că ar trebui reduse ambițiile uh, prezentate în decembrie. Aceste propuneri sunt esențiale, deoarece ne permit să uh, nu mai fim uh, percepuți ca pompierii care de fiecare dată nu fac decât să stingă incendiu și nu prea știu să construiască pe termen lung. Deci, uh, da, acum chiar va trebui să demonstrăm că putem construi pe termen lung o zonă euro mai puternică și mai rezistență. Și bineînțeles că facem progrese în ceea ce vrește și instrumentul de mm, ajutorare pentru reforme, așa cum a spus și Valdis. Asta va fi conceput pe bază voluntară, în așa fel încât statele membre beneficiare să poată să-l folosească. E un mecanism care se va referi la un evantai foarte mare de reforme, mai ales de reforme în domeniul educației, pentru a promova incluziunea socială. Și nu voi. Uh, trebuie de asemenea să vă spun că progresele sunt mai timide în ceea ce privește funcția de stabilizare. Aici statele mele nu prea sunt de acord. Eu sunt convins că acest instrument e esențial pentru a păstra nivelul de investiții în caz de șoc asimetric major și trebuie să tragem învățăminte din criză și să preîntâmpinăm efectele de uh, reducerea creșterii economice asupra investițiilor. Și credem că astfel de funcție ar putea duce la elementele următoare. Deci, uh, in, împrumuturi de la mecanismul de stabilitate acordate țărilor uh, afectate care ar servi de sprijin pentru lichidități și care ar fi garantate de bugetul UE. Uh, de asemenea, trebuie să ne dăm seama că trebuie să fim deschiși la idei mai ambițioase când ne gândim la CFM-ul după 2020. Și în ceea ce privește bugetul zonei euro, eu nu cred că trebuie să renunțăm la ambiții. Acest instrument bugetar completează pachetul din decembrie și se bazează pe același principiu de echilibre. Responsabilitate, solidaritate, consolidarea responsabilității democratice în zona euro, partajarea riscurilor și reducerea acestora. Pe această dimensiune democratică aș vrea uh, să-mi închei această scurtă prezentare. Instituția dumneavoastră va fi aici foarte implicată și uh, dimensiunea democratică nu e cea pe care mm, părem să o privilegiem, mai ales când mă gândesc la discuțiile între statele membre. Deci nu ar trebui să sacrificăm această dimensiune sau să o uităm, uh, să o lăsăm pe din afară. Așa să evoc trei lucruri. Uh, am, tra- am propus transformarea mecanismului economic de stabilitate în fond monetar european, deci pentru gestionarea crizelor. Deci să avem un, un cadru juridic pentru ca astfel să fim mai responsabili față de dumneavoastră, de Parlamentul European și fără să slăbim uh, rolul dumneavoastră. Rămân convins că acest uh, uh mecanism european de stabilitate care e interguvernamental se va deveni un obstacol la un moment dat. Și în ceea ce privește acum uh, includerea tratatului, uh, trebuie să includerea tratatului bugetar interguvernamental în cadrul comunitar. E o altă propunere care va crește legitimitatea democratică. Și, de asemenea, să nu uităm aici aspectul de disciplină și cel de flexibilitate. Acum, propunerea de a crea un post al unui ministru european de economie și finanțe e una din propunerile care oglindesc cel mai mult consolidarea responsabilității democratice. Am propus să se fuzioneze funcțiile președintelui Eurogrupului și comisarului care se ocupă de afaceri economice și monetare. Acest nou post la care ne putem gândi pe termen uh, lung ar putea apăra, și mă gândesc la următoarea comisie, ar putea apăra deci, cu uh, foarte multă tărie interesul general al zonei euro și ar putea să fie uh, responsabil din punct de vedere democratic în fața instituției dumneavoastră. Deci cu toți am avea de câștigat în ceea ce vește transparența, uh, Uh, democrația și eficacitatea. Deci nu putem fi eficace dacă nu suntem democrați. Deci aici sunt sigur că dacă nu acționăm în mod democratic, nu avem cum să luăm niște decizii care să funcționeze. Deci sunt extrem convins de asta și Parlamentul European sper că nu va neglija această dimensiune democratică. Domnul și domnul deputați, propunerile noastre formează un întreg. Situația economică și hotărârea statelor mele, mai ales a Franței și Germaniei, de a relansa Europa, uh, continuă să ne ofere în continuare o posibilitate puternică pentru a pregăti viitorul Uniunii noastre economice și monetare. Însă e clar, e o portiță care la un moment dat se va închide, așa cum se întâmplă întotdeauna. Deci nu trebuie să ratăm momentul când trebuie luate aceste decizii. Acest moment e esențial, după aia va fi prea târziu. Astăzi e 27 martie, mă gândesc la summitul din iunie, deci e clar că în vederea acestea va trebui să lucrăm din răsputeri pentru a crea un climat uh, hotărător pentru zona euro. Concetățenii noștri poate că nu sunt atât de conștienți de importanța concretă uh, în ceea ce îi privește pe ei, însă pe termen lung concetățenii noștri vor fi cei care vor avea de pierdut dacă noi rantăm această șansă. Dumneavoastră știți acest uh, lucru. Și contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru a menține nivelul de ambiție adecvat în cadrul acestei dezbateri. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Balț. Danke, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentările de astăzi și pentru pachetul um, privind Uniunea Economică și Monetară din decembrie. Pachetul este complex și dezbaterea publică arată că există o nevoie de dialog. Și când am, ascult cele două intervenții ale domnului Dombrovski și ale domnului Moscovici, reiese cu atât mai clar că și în interiorul comisiei um, există poziții diferite. Cel puțin asta este impresia mea până acum. Aș vrea să mă limitez la câteva subiecte. Întâi, buna situație economică. În momentul de față, suntem într-adevăr într-o etapă de creștere economică și în care se uh, corectează și uh, prognozele de creștere înspre. Um, deci prognozele sunt din ce în ce mai optimiste. Din punctul meu de vedere, trebuie să folosim aceste vremuri bune pentru a fa- face reforme care să ne facă economia mai rezistentă la zile negre. Știm că rata de dobândă scăzută nu va dura la nesfârșit. În Statele Unite, în regatul țărilor de jos, dobânzile cresc deja. Cu atât mai mult trebuie să folosim aceste condiții avantajoase pentru a face acum zona euro mai competitivă și pentru a ne asigura că toate statele membre uh, au uh, o fundație stabilă. Propunerile dumneavoastră, contribuie ele pentru a se sprijini uh, aceste reforme pe termen lung? Apoi o întrebare privind convergența în statele membre. În pachetul propus de dumneavoastră este prevăzută dezbaterea, sau urmea, după propunerea noastră, urmează dezbaterea interinstituțională. Uh, se pare că um, forma trebuie să urmeze funcția. Uh, asta ați spus, dar care, ce funcție ne dorim? Și apoi putem vorbi despre format. Titluri, instituții sunt numai forme fără fond dacă nu sunt aplicate principiile uh, necesare astfel încât uh, fiecare să simtă, să se simtă responsabil. Din punctul meu de vedere, cred că are sens să mergem mai departe aici. Cum doriți dumneavoastră de la Comisie să vă asigurați că există o reală convergență între statele membre? Considerați că există spațiu de manevră și voință din partea statelor membre de a se angaja mai puternic în ceea ce privește aplicarea recomandărilor din semestrul european și de a solicita o dezbatere la nivel național pentru a uh, Uh, crea un nivel mai ridicat de asumare la nivel național pentru binele întregii zone euro. Mulțumesc. Uh, yeah. Uh, uh, thank you, uh, Burkhard, for uh, this question. Maybe let me first... Mulțumesc, Burkhard, pentru această întrebare. La prima întrebare adresată referitor la cum funcționează lucrurile în interiorul comisiei. Aș dori să subliniez că nu există opinii diferite la comisie. Propunerile le-am făcut împreună, le-am prezentat împreună cu domnul comisar Moscovici, iar în mai vom veni cu un follow-up la acest pachet va fi vorba din nou de propuneri pe care le vom uh, prezenta împreună. Rezultat al unor discuții pe care le avem la comisie. Avem un, o echipă de proiect uh, în cadrul comisiei referitor la acest subiect și cred că rezultatul pe care vi-l prezentăm este al comisiei. Trebuie spus clar acest lucru. În ceea ce privește situația economică actuală și nevoia de a consolida competitivitatea um, economiilor noastre, asta face parte din propunerile noastre. Dacă înțelegeți logica pachetului nostru, el practic prezintă câteva fluxuri de lucru. Unul dintre ele este consolidarea re rezistenței prin reforme structurale în statele membre, apoi consolidarea instrumentelor de absorpție a crizelor la nivel european, în cazul în care au loc șocuri economice și apoi facilitarea convergenței între statele membre. Deci, iată, avem trei um, trei uh, dimensiuni asupra cărora lucrăm. Mulțumesc. Domnul Moscovici, da, nu pot decât să confirm cele spuse de Valdis privind uh, caracterul comun al deciziilor noastre. Lucrăm în echipă și deciziile sunt luate împreună. Domnul Balț a subliniat că suntem într-o etapă ciclică um, care acum este mai bună și deci nu trebuie să ne complacem. Cred că nu trebuie de asemenea să neglijăm reformele structurale făcute de către statele membre și pe care le urmărim prin diferitele proceduri, reforme uh, structurale care au fost făcute și în afara zonei euro. Exemplu, creditele neperformante sunt o problemă în continuare, dar au fost reduse cu o treime după criză și uh, acum avem Uniunea Bancară ce ne permite să avem mecanisme de supraveghere ce nu existau înainte de criza financiară. Însă, toate aceste mecanisme trebuie completate. Tocmai de aceea uh, ne-am gândit la uh, Uniunea Bancară și la mecanismul de protecție al Fondului de Rezoluție, astfel încât uh, să aprofundăm uh, Uniunea Economică și Monetară. Mulțumesc, Pervonș Beres. Mulțumesc. Mă bucură prezentarea din partea dumneavoastră a pachetului din decembrie Îl așteptam de mult uh, pe Godot. Trebuie însă uh, amintit că cele două elemente sunt foarte importante, dar nu uh, sunt tot ce înseamnă uh, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Cred că trebuie făcut mai mult, cred că trebuie de asemenea corectate unele elemente. În ceea ce privește mecanismul european de stabilitate și transformarea sa într-un fond monetar european, am organizat uh, un uh, workshop aici, domnul comisar Moscovici a făcut referire la el uh, și am menționat câteva principii importante bătălia privind numele, cred că este uh, în, în urma noastră, însă trebuie să ne asigurăm că nu vom face un, un fel de femei la nivel european. Și cred că este important ca Comisia să fie prezentă pentru a, a uh, aminti uh, Um, câteva elemente cheie. Întâi, nu putem aplica articolul 4 al, FM, al FMI um, la nivel european, pentru că asta nu ar, ar, ar lua competențele Comisiei de Supraveghere. Apoi, suntem într-un dispozitiv, într-un sistem în care există un sistem de supraveghere a stabilității financiare, inclusiv prin crearea uh, mecanismului unic de supraveghere și apoi suntem într-un cadru democratic ce nu are nimic de a face uh, cu un sistem precum Troica atunci când a fost implicat FMI. Trebuie menționat acest lucru. De asemenea, mi se pare că în această dezbatere Comisia lansase o, un dialog privind ceea ce se numea poziția fiscală agregată și uh, ciclul uh, economic de-a lungul anului și cred că s-a pierdut puțin pe drum uh, din uh, dezbaterea pe acest uh, subiect și cred că trebuie readus în prim plan. Pactul bugetar, știți că comisia noastră și-a sesizat serviciul juridic pentru a vedea în ce măsură există o compatibilitate cu pachetul celor două măsuri și a celor șase măsuri, pentru că acolo avem codecizie și încă un element important propunerea din uh, ce va urma în luna mai privind funcția de stabilizare. Înțeleg că e vorba de dezbateri, dar în, dar în principiu există un consens între, uh, între părțile interesate. Cu atât mai important mi se pare să avem un mecanism cât se poate de ambițios și adaptat la uh, ținta sa, și anume zona euro. Și da, cunosc dezbaterea existentă, dar în grupul nostru politic considerăm că ideea unui ajutor de șomaj minim nu poate fi uh, uh exclusă ca soluție uh, pentru a se atinge unea Economică și Monetară. Mulțumesc, doamnă Berez, spune domnul Moscovici. Pe bună dreptate, amintiți că uh, propunerile făcute nu sunt exhaustive. Avem Uniunea Economică și Monetară și aici uh, intervine dimensiunea protecției, deci trebuie să existe un, o garanție de stabilitate, apoi funcția de dinamizare, care presupune o încurajare a investițiilor și dimensiunea democratică, în care nu poate fi uitată. În ceea ce privește poziția fiscală agregată, uh, nu, n-am uitat de ea, dar s-a schimbat conjunctura economică. Împreună cu domnul Tigesen și cu uh, European Fiscal Board, uh, ducem deliberări pe acest subiect. Nu trebuie să uităm politicile de sprijin economic. Și în ceea ce privește stabilizarea, am luat notă de ceea ce ați spus. Mi se pare că toate propunerile dumneavoastră merită să fie luate în considerare. Domnul Dombrovskis, pentru a vorbi despre Uniunea Piețelor de Capital și Uniunea Bancară, bineînțeles, ele nu înlocuiesc uh, Uh, munca de aprofundare a Uniunii Economice și Monetare. Există elemente pe care le putem livra mai rapid, deci uh, reform, pachetul de reformă bancare, uh, sperăm că vom putea să vom veni cu el, în... Sper că vom putea ajunge la un acord până în noiembrie. Sper că vom putea ajunge la un acord și privind mecanismul de protecție uh, și să facem uh, progres în ce privește EDIS, în ceea ce privește Uniunea Piețelor de Capital. Din 12 dosare legislative pe care le-am propus, numai 3 au fost adoptate. Deci, uh, mai este de lucru. Cele Două fluxuri de lucru însă se completează reciproc și nu se contrazic. Mulțumesc! Mulțumesc și noi uh, suntem foarte motivați să uh, lucrăm la uh, propunerile privind mecanismul de protecție și altele pentru a finaliza pachetul. În ceea ce privește numele, Nomina sunt consecința rerum. Dar uh, și da, există un statut special aici. Și da, vom putea spune Fondul Monetar European. Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc uh, posibilitatea de a discuta pachetul uh, propus. Profesorul Charles Fitlow a spus că există motive tehnici, tehnice și politice pentru acest pachet, dar nu, uh, dar nu economice. Fondurile nu sunt suficiente pentru a salva uh, economiile dezvoltate. Problemele noastre nu sunt uh, rezolvate ani de zile după criză. Salvarea Greciei a avut ca uh, UE a vrut să stabilizeze piața când a salvat uh, Grecia, însă obiectivul femeii este să ajute țările care au probleme să stabilizeze piețele financiare și să readucă importurile rezolvând problemele. Există motive economice reale pentru care ar fi nevoie de un fond monetar european când există deja FMI? Well, uh, on the question on uh, uh, uh, European Monetary Fund versus uh, uh, international. În ceea ce privește fondul monetar european versus fondul monetar internațional, dați-mi voie să vă spun că în timpul crizei zonei euro am aflat că avem nevoie de un sistem de sprijin, de urgență pentru statele euro. Au existat uh, diferite fonduri, facilități, însă în momentul uh, da, însă uh, apoi s-a creat fond, mecanismul european de stabilitate. A fost experiența crizei, că este nevoie de un astfel de mecanism. De asemenea, există limite până la care femeiul oferă sprijin pentru țări uh, ale zonei euro și ale Uniunii Europene, deci pentru țări uh, avansate, cu economii avansate. Practic, noi ar trebui să fim capabili să avem grijă de noi înșine. În tratatul actual privind uh, ESM, se vorbește și despre o eventuală strânsă cooperare cu femeiul. Însă, după cum ați văzut, în ultimul program ELEN, femeiul nu contribuie financiar. Deci este clar că e nevoie de un rol mai puternic al mecanismului european de stabilizare sau al unui fond european, um, fond monetar european. Domnul Clint. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, domnule comisar, ambii ați subliniat cât de important este să schimbăm mecanismul european de stabilitate pentru că el să devină un fond monetar european, ci ați spus că trebuie făcut în conformitate cu dreptul comunitar. Mie mi se pare că puține state membre sunt dispuse să uh, renunțe la cooperarea interguvernamentală. Tocmai în ultimii ani uh, au ales mai degrabă metoda interguvernamentală decât cea comunitară. Ce veți face dacă nu primiți acordul Consiliului pentru a crea Fondul Monetar European după drept comunitar. Domnule Moscovici, ați spus că ar fi un mare obstacol pentru evoluția ulterioară. Ce s-ar întâmpla, deci, în acest caz? În al doilea rând, în ceea ce privește ministrul european de finanțe și economie, statele membre au spus de mai multe ori că Comisia nu este văzută ca o guvernare a Uniunii Europene. Ce va face, deci, acest ministru? va fi șef al zonei euro și va avea o, o funcție suplimentară uh, în afara Comisiei Europene sau va fi similar cu doamna înalt reprezentant uh, Mogherini, membru al Comisiei și în același timp șef al uh, zonei euro. În acest caz, titlul o și spune ministrul de finanțe ar avea practic o uh, funcție de ministru um, care este respinsă de statele membre. Cum ați abordat această dilemă? Iar apoi, o ultimă întrebare se referă la dependența în continuare prea mare a băncilor uh, între bănci și guvernele statelor membre. Deci, dependența pe baza obligațiunilor de stat care în continuare pot fi cumpărate fără uh, garantare prin capital propriu. Cum vreți să depășiți această dependență pentru a vă asigura că băncile în viitor nu își asumă riscuri cumulate? Întâi, în ceea ce privește metoda comunitară versus cea interguvernamentală, trebuie spus că atunci când se creează mecan... când s-au creat mecanismele de protecție la nivel european, uh, pactul bugetar, uh, mecanismul de stabilitate și așa mai departe, S-a decis atunci, deci, să se acționeze interguvernamental pentru rapiditate, însă, de atunci, ideea a fost ca aceste mecanisme să fie aduse sub metoda comunitară. Este ceva ce s-a uh, discutat uh, de mult uh, în cadrul um, tratatului TSG, ce facem acum, practic, este să dăm curs acordurilor ulterioare în ceea ce privește ESM, eventual uh, FME, uh, sugerăm și alte mecanisme, mecanismul de protecție uh, și poate o funcție de stabilizare pentru zona euro. Asta este propunerea noastră. În momentul de față suntem dispuși să discutăm cu statele membre, cu Parlamentul European, pentru a vedea cât de departe putem merge cu această abordare. Și, bineînțeles, la Comisie aplicăm metoda comunitară și uh, suntem dispuși să o apărăm. În ceea ce privește ministrul european de finanțe. Este o idee pe care am propus-o într-o perspectivă de termen mediu. Ideea ar fi să fie o funcție similară cu înaltul reprezentant pentru afaceri externe. Deci, practic, ar fi președintele zonei euro și, în același timp, membru al Comisiei Europene responsabil pentru Uniunea Economică și Monetară. Inspirația a fost exact uh, tocmai uh, uh, afaceri, au fost afacerile externe. În ceea ce privește obligațiunile de stat, o propunere pe care o vom face în curând va fi să se urmeze poziția Um, grupului operativ al uh, CERS privind titlurile de valoare garantate cu active. În acest caz, băncile din, uh, din statele membre nu sunt atât de puternic expuse la propria, propriile obligațiuni de stat, ci pot avea un portofoliu uh, mai variat de, um, de obligațiuni. Și um, aceste titluri um, garantate uh, tocmai de obligațiuni de stat uh, ar fi cu uh, pondere de risc zero. Apoi, în ceea ce privește tratamentul de reglementare al expunerii suverane, trebuie să fim foarte prudenți aici, există poziții foarte diferite. Știm că în iunie 2016, în foaia de parcurs, s-a ajuns la un acord să se uh, urmeze linia um, de la Basel. În momentul de față nu există concluzii uh, finale la Basel referitor la asta. Trebuie văzut care sunt implicațiile pentru Uniunea Europeană. În orice caz, este ceva ce trebuie abordat cu prudență, pentru că poate avea și consecințe negative pentru statele membre ce au nevoie de stabilitate financiară dacă se acționează în mod pripit. Domnul Moscovici, eu cred mult în metoda comunitară. Cred că este metoda cea mai democratică care deci permite un control democratic. Mi se pare că fără control democratic instituțiile europene funcționează mult mai puțin bine și deciziile sunt de mai proastă calitate. Și cred că a venit momentul ca mecanismul european de uh, stabilitate uh, să se transforme în altceva. Știu că sunt uh, state membre mai reticente, dar uh, și, și ele știu că trebuie să aibă loc o evoluție. Face parte din, și din uh, acordul de coaliție din Germania și cred că este o ipoteză serioasă. Iar apoi, în ceea ce privește ministrul de economie și de finanțe al zonei euro, dar ar fi o funcție comparabilă cu cea a doamnei Mogherini, deci vicepreședinte în comisie și uh, președinte al zonei euro. Experiența ne arată că se poate face și cred că ar fi preferabil să se întâmple mai devreme decât mai târziu. Cu cât mai repede, deci cu atât mai bine. Este o opinie personală. Thank you. Um... Mulțumesc. Îmi amintesc foarte bine ce spune, um, și ce spunea domnul Gersan în această comisie. Vrem noi să fim singura jurisdicție din lume fără um, uh, active lichide lipsite de risc în momente în care există legislație care forțează existența acestor active, e foarte complicat. Ana Miranda. Mulțumesc. După ani de zile de criză, când s-a văzut că politica monetară și economică prezintă lacune, acest pochet e pentru noi o ocazie care sper să nu fie ratată. Se avansează prea puțin în ceea ce privește problemele de guvernanță și de lipsă de legitimitate guverna- a zonei euro. Se dorește ca din nou statele membre să preia controlul cu un rol de supraveghere practic inexistent din punctul nostru de vedere. E drept că pachetul de măsuri are și progrese, cum ar fi crearea postului Ministrului European de Finanțe sau un alt element pe care salutăm, rețeaua de protecție pentru Uniunea Bancară. Însă atât pentru noi, cât și pentru colegul meu Ernest Urtasun, care în Spania am văzut ce înseamnă să ai niște reforme structurale cu efecte dure asupra populației, când crește sărăcia și excluziunea socială, e bine, acest pachet nu ni se pare că uh, nu face decât uh, să restabilească aceleași reguli. Deci mi se pare că lipsește legitimitatea democratică în primul rând. Pe de altă parte, am vrea să ne referim la evaluarea programului de sprijin pentru reformele structurale. După cum știți, domnule vicepreședinte și domnule comisar, Parlamentul European nu a avut neapărat îndoieli, ci chiar a respins practic acest program de asistență pentru reforme și asta s-a văzut și în fosta plenară când Comisia Rege a adresat o întrebare Comisiei. Parlamentul se opune clar condiționalității macroeconomice, deoarece de foarte multe ori uh, e drept că e o pedeapsă asupra statelor membre și asupra anumitor uh, regiuni care percep uh, fonduri structurale. Și asta e poziția majoritară din Parlamentul European. Deci, întrebarea mea e pentru amândoi. Am întrebat Comisia dacă va garanta Uh, faptul că acest program nu va fi folosit pentru a promova privatizări și degradarea serviciilor publice. Știți că aceste măsuri de reformă sunt foarte nepopulare în unele state membre, cel puțin în Spania ce se va face pentru ca parlamentele naționale să fie de acord cu aceste reforme și cum va garanta Comisia o deplină legitimitate democratică și un consens social în uh, jurul acestor reforme sociale și cum va garanta și participarea tuturor actorilor sociali. Mulțumesc. Madame la députée, uh, Doamnă deputat, această comisie acționează în funcție de niște reguli. E o comisie care încurajează seriozitatea bugetară, reducerea datorilor, dintr-un motiv simplu. Datoria e o povară asupra generațiilor viitoare. Însă nu suntem o comisie pentru austeritate. Prin deciziile luate în domeniul bugetar, prin atitudinea în criza din Grecia, am arătat clar că noi vrem să se definească o cale care să combine seriozitatea bugetară cu sprijinul uh, față de creșterea economică. Și astfel am introdus această noțiune de flexibilitate care nu a împiedicat uh, finanțele publice să se îmbunătățească foarte mult. S-a trecut de la minus 1% deficit la o reducere a datoriei uh, semnificative și sper ca peste câteva luni să constatăm că toate țările vor fi ieși din procedura de deficit excesiv. Deci s-a dovedit că se pot face ambele lucruri uh, deodată. Deci nu suntem pentru austeritate, deci de aceea propunem mecanisme de stabilizare care să reducă divergențele din uh, Uniunea Europeană, divergențe între statele membre, dar și în interiorul statelor membre. Și aici există evoluții politice interesante în statele membre, deci, domnule președinte, e clar că avem nevoie de astfel de strategie, asta s-a dovedit. Și în ultimul rând, reformele pe care le propunem nu sunt niște reforme care să ducă la mm, dereglementare sau la privatizări. Sunt reforme care uh, sunt clar diferite de reformele inițiale într-o fază de început pentru a consolida economia. Deci noi încurajăm în primul rând inovarea, cercetarea și incluziunea socială. Deci ne dorim o creștere inclusivă. Maybe just to complement uh, one uh, point on uh... pentru a aduce o completare subiectului reformelor. Dacă este să examinați uh, programul de sprijin pentru reformele structurale, puteți să vedeți că aceasta, acesta funcționează în funcție de cererile formulate de statele membre, cereri pentru a primi sprijin pentru reformele pe care le definesc uh, ele însele. Când uh, evaluăm cererile respective, ținem cont de alinierea acestor reforme recomandărilor specifice pentru fiecare țară în parte, Ținem seama de alinierea reformelor respective priorităților europene sau ținem cont de faptul dacă este vorba de reforme importante în statele respective. Deci acest program funcționează în funcție de cererile formulate de statele membre, state membre care își autodefinesc reformele. În al doilea rând, când, am, când ne gândim la această propunere privind uh, un set de instrumente dedicat acelorași reforme structurale, ne gândim la același sistem care să funcționeze pornind de la cererile statelor membre. Mulțumesc, domnul Papadimulis. Vă mulțumesc. Aș dori să vă întreb ceva privind uh, țara mea de origine, Grecia. Am observat că Comisia Europeană a, ev- a evaluat în mod, posi- în mod pozitiv posibilitatea Greciei să iasă din uh, programul a cărui obiect uh, este acum. Însă, este în același timp un angajament din partea autorităților elene, din partea Băncii Centrale Europene, din partea Comisiei Europene, de a respecta un calendar foarte ambițios, astfel încât cel mai târziu, la începutul lunii iulie, deci cu mult timp înaintea încheierii oficiale a programului, să fie convenit un pachet de pași uh, necesari. A patra și ultima evaluare a programului de reforme din Grecia a fost una pozitivă Însă nu trebuie să uităm problema reducerii poverii uh, datoriilor uh, suverane, ceea ce s-a coverit deja din anul 2016. De asemenea, stabilirea unor norme de uh, controlare a economiei din Grecia după încheierea acestui program. Și cu câteva luni înaintea încheierii celui de-al treilea program, Fondul Monetar Internațional nu luase o decizie dacă participă sau nu la viitorul program. Și apoi, toate valorile privind uh, viitorul, uh, privind evoluțiile finanțelor publice făcute de Comisia Europeană au fost adeverite. Evaluările FMI de fiecare dată s-au dovedit a fi uh, false, greșite. Și toate aceste lucruri au avut consecințe negative pentru economia. Uh, Elena au avut consecințe foarte grave pentru populația din Grecia. Și vă întreb acum care sunt intențiile dumneavoastră. Cum doriți, ce doriți să faceți pentru a ne asigura că acest program se va încheia la timp, cu succes și care va fi până la urmă uh, rolul femeii după înființarea uh, Fondului Monetar European. Je vais à temps le programme grec, ce qui est... Euh, să se încheie, se încheie la timp programul uh, grec, ceea ce ține de voința noastră comună. Deci decizia se va lua poate pe 31 iunie la Eurogrup, poate mai târziu, însă acesta e obiectivul nostru, 21 iunie. Deci pentru asta trebuie îndeplinite anumite sarcini pe care le știți foarte bine, domnule deputat. În primul rând, autoritățile elene trebuie să-și respecte promisiunea făcută de domnul Tsakalatos și anume să vină cu o strategie de creștere uh, gândită de greci, pentru greci, uh, acceptată de greci. E important de asemenea să se ducă la bun sfârșit lucrările necesare și să fie totul adoptat în amonte. Deci poate că va fi cazul la Eurogrupul din mai. Ar trebui să începem să ne gândim poate și la supravegherea de după încheierea programului. Și Comisia spune foarte clar că <laughs> următoarea fază nu are cum să fie asemănătoare cu un al patrulea program. Deci la, la aerogrup ne gândim la un mecanism de ușurare a datoriei, spus legat de creștere, trebuie să fim de asemenea vigilenți și la contextul bancar și să nu uităm problema creditelor neperformante și a băncilor uh, elene. Și după cum știți, Comisia colaborează cu celelalte instituții pentru a obține o poziție comună pentru ieșirea Greciei din acest program, deoarece totul depinde de evaluarea noastră, de validarea noastră a situației. E o muncă colectivă și nu e un secret că în trecut am avut discuții tehnice cu Fondul Monetar Internațional în legătură cu aprecierile legate de cifre. Și cifrele comisiei în general au fost mai apropiate de adevăr. Deci rezultatele grece în ultimii trei ani uh, au fost deci mai apropiate de ceea ce prevăzusem noi. Deci am folosit toate puterile noastre de negociere și de convingere mm, față de prietenii de la femei pentru a-i convinge să lucreze cu cifrele reale de creștere efectivă. Deci nu mi se pare logic să constați că se îmbunătățește uh, creșterea în, uh, în Grecia și nu trebuie să fii mare matematician pentru a vedea că de multe ori lipsește logica din anumite valori. Și am discutat-o și la următoarele reuniuni ale femeiului din luna viitoare, din nou se va discuta despre asta. Valde și cu mine vom participa și va fi ocazia să o facem. Însă, domnule deputat, trebuie să vă păstrați încrederea noi în obiectivitatea comisiei. Vom fi exigenți, dar vom fi și uh, onești. Cele două merg mână în mână. Mulțumesc. Domnul Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc celor doi comisari pentru propunerile lor. Ca mulți colegi am citit uh, propunerile cu mare atenție și cred că într-un fel sau altul trebuie găsit o soluție mm, uh, pentru dezechilibrele din economia reală. Am văzut cum o mare parte din sudul Europei nu și-a putut devaluat uh, propria monedă, deci practic și-a redus costul manoperei și asta nu e posibil să se întâmple în Uniunea Economică și Monetară. Deci trebuie făcut ceva. Însă compromisurile pe care le văd eu acum nu soluționează problema dezechilibrelor. Dacă pe de o parte se propun niște instrumente pentru compensare cum ar fi cele 20-25 de miliarde la buget, de deci pe șapte ani, sunt niște resurse foarte uh, limitate, dar sunt resurse care vin tot din partea statelor membre. Deci alte sacrificii pe care vor trebui să le facă statele membre într-o situație de austeritate bugetară. Și mai avem și discursul legat de mecanismul european de stabilitate. Și acolo sunt bani ce provin de la statele membre puși la dispoziție pentru niște instrumente care uh, prezintă o anumită condiționalitate. De exemplu, Italia uh, trebuie să plătească o mare parte din aceste fonduri, după care să ceară împrumut de la aceste fonduri pentru niște reforme nepopulare și de multe ori nedrepte. Deci, referitor la asta, aș vrea să înțeleg dacă în cadrul Comisiei Europene și la Consiliu există anumită sensibilitate pentru a evita uh, să implementeze instrumente ineficiente. Și știm ce e ineficient. Transferurile bugetare. Nimeni nu vorbește despre asta. Deci se poate să o luăm în discuția asta, în direcția asta sau nu. Deci trebuie să evităm să ajungem la un compromis care nu funcționează. Sau partajarea datoriilor propunerea uh, cu privire la euroobligațiuni. Poate ar putea soluționa uh, lucrurile, însă dacă știm că nu vor fi partajate în mod real riscurile, atunci nu are cum să funcționeze. E un compromis, nu o soluție stabilă. De ce nu se face ceea ce trebuie făcut și de ce se recurge de fiecare dată la compromisuri care știm clar că vor da uh, greș? la următoarea criză ciclică încă o dată vom uh, suferi uh, efectele asupra zonei euro, care nu va fi o zonă desăvârșită și care nu va avea instrumentele necesare pentru a soluționa astfel de crize și probleme. Those, uh, uh questions, so, uh... Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. În primul rând, pentru a răspunde întrebării dumneavoastră privind modul în care vom aborda dezechilibrele economice. Propunerile noastre cred că se ocupă tocmai de, acest, de această problemă și a spune că avem două posibilități. Pe de o parte, să întărim rezistența economiilor din zona euro, cealaltă de a îmbunătăți mecanismele europene de a absorbi care se absoarbă aceste șocuri economice, la care și o să mă refer acum. Din punctul de vedere al sprijinirii reformelor structurale, am propus aceast, acest instrument de furnizare a reformelor din punctul de vedere al cifrelor. Acestea nu sunt uh, bătute în cuie de pe acum. Este doar un uh, document de lucru, cifra finală, cifrele finale vor fi făcute uh, publice abia la începutul lunii mai, odată cu propunerea privind viitorul cadru financiar multianual. Pe fond însă, este vorba de un mecanism determinat de cerere care oferă sprijin financiar statelor membre. Nu este vorba de credite, ci de granturi, de finanțare de la bugetul european. Finanțare care va fi la dispoziția statelor membre pentru reforme. Și dacă vă uitați la funcția de stabilizare fiscală a zonei euro, într-adevăr, această funcție se bazează primordial pe credite care sunt menite să sprijine, să sporească investițiile în statele membre în cazul unor șocuri economice majore care duc, știm prea bine, la reducerea imediată a investițiilor. Deci sprijinim investițiile prin, primordial prin credită, care pot fi însoțite de asemenea și de anumite granturi. Pentru a explica diferența între cele două instrumente care urmează să fie propuse. Apoi, v-ați referit și la chestiunea euroobligațiunilor Știți că este un subiect pe care l-am discutat și înainte, am ascultat și am primit și reacții la această propunere care se regăsesc în documentul de reflexie um, uh, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare la punctul privind activele sigure uh, europene și tratament și tratarea din punctul de vedere al reglementării a expunerii la datorie suverană. Și am propus, de exemplu, crearea unor, unor euroobligațiuni uh, um, garantate prin uh, datorie de stat, care s-ar putea să ne, să ne fie foarte utilă Aș vrea să vă asigur că nu este sub nicio formă intenția Comisiei de a interveni sau de a influența decizii luate în mod democratic în statele membre. Știm și știe toată lumea, știți și noastră, că um, productivitatea este slabă în Italia și această uh, problemă trebuie abordată. Este provocarea numărul 1 și necesită reforme. De asemenea, datoria Italiei este ridicată și pentru a o reduce va trebui, pe de o parte, consolidată creșterea, dar în același timp să existe politici bugetare responsabile. Italia este o țară mare, a treia economie a zonei euro, în curând a treia economie a Uniunii Europene, Uh, membru fondator al Uniunii Europene, țară implicată în construcția europeană și este o țară care pur și simplu trebuie să aplice regulile comune la, care, la căror uh, uh, adoptare a contribuit și trebuie să își combată această problemă a datoriei care va fi o povară pentru generațiile viitoare. Bernard Monod Bună ziua, domnilor comisari! În fața eșecului zonei euro, singurul răspuns este mersul cu, mer, tot mersul înainte. Însă, cu acest pachet de reforme propus pentru noi și pentru popor este soluția greșită. Trecutul a dovedit asta deja. Uniunea economică și monetară a început uh, prin a retrage băncilor centrale controlul democratic, uh, așa numită independență. Apoi, uh, BCE a preluat aceste funcții, astfel încât statele și băncile nu au mai putut să se sprijine reciproc. Uh, următoarea etapă ar fi crearea acestui FME, care ar deveni atot puternic în Uniunea Europeană, nu, și în zona euro. Ar fi un ar putea controla și impune măsuri de austeritate guvernelor alese în mod democratic sub pretextul unor eventuale ajutoare financiare, um, cum am văzut-o în Grecia. Ne îngrijorează cu atât mai mult propunerea de transformare în lege europeană a pactului bugetar, armă de distrugere în masă economică pe care um, FME-ul ar urma să o pună în practică. De asemenea, dispozitivul um, de restructurare a datoriei suverane ar fi un bail-in care ar impune dictatura piețelor asupra statelor. Piețe financiare pe care nu faceți decât să le dezvoltați în Europa um, în detrimentul uh, piețelor naționale. există elemente pozitive și în acordurile cu Statele Unite, dar pozitive pentru uh, Statele Unite, de fapt, și pentru piețele financiare de acolo. Domnule comisar, întrebarea mea este clară. Pe care, dumneavoastră care sunteți pentru valori europene, puteți să îmi uh, descrieți nivelul de uh, control democratic asupra femeie și ce garanții vor exista în acest sens? Domnul Moscovici. Domnule Mănou, Uh, ascultându-vă, n-am, n-am înțeles eu tot. Probabil că voi fi eu mai limitat. Însă cred că există confuzii în ceea ce ați spus. Pentru că nu știm dacă sunteți pentru sau împotriva euro, dacă vreți să renunțați la el sau nu. Și mai ales am senzația că nu prea ați înțeles uh, ce vrem noi să facem. Și uh, nu prea ați înțeles alegerile de pe care le-au făcut în mod democratic uh, concetățenii dumneavoastră. Este vorba de un refuz al euro din alegeri politice, ideologice și acestea v-au creat confuzie. Însă, cetățenii europeni știu foarte bine că euro este o protecție. Ați atacat BCE, aș spune, ca de obicei, însă fără ghidarea Băncii Centrale Europene, fără alegerile făcute în 2012 de Mario Draghi, fără uh, programul de lichidități masive ale BCE, nu am fi în contextul actual de rată a dobânzii foarte scăzută, cea mai scăzută la nivel istoric, și o situație de creștere. Înainte de euro am avut uh, spreaduri enorme uh, cu divergențe foarte mari între statele uh, zonei euro. De asemenea, ați uh, regretat sau ați deplâns progresele în Uniunea Bancară, dar mecanismele de supraveghere, de rezoluție, tocmai asta permit. Cu restructurarea bilanțului bancar, toate acestea permit să nu se reproducă criza financiară cum a fost cea din 2008. Da, euro este o protecție și a ignora asta nu are niciun sens. De asemenea, ce spuneți despre FME nu are mult sens. Nu va avea sub nicio formă sarcina de a pune în aplicare pactul bugetar european. Tratatele uh, cer comuna, comun, comunitarizarea acestuia, o vom face, dar nu are de a face cu femeie. Și cred că Practic, ceea ce spuneți despre FME este foarte uh, departe de uh, reala sa misiune. Și cred că, de fapt, uh, s-a creat o confuzie. Domnul Mono, este vorba despre controlul democratic al FME. Domnul Moscovici, da, vă invit să urmăriți propunerile comisiei care au în vedere ca acest fond să fie inclus în mecanismele comunitare care vor permite controlul inclusiv al Parlamentului European. Iată, democratizarea se face prin metoda comunitară, prin consolidarea um, um, uh, uh, rolului Parlamentului. Mulțumesc, am încheiat. Oh, Moscovici Sunt cu totul de acord cu ce a spus de domnul comisar Moscovici din păcate, sunt de acord și cu observația dumnealui privind uh, dimensiunea controlului de, uh, de, democratic, care este legată de alte dimensiuni, însă nu ar, și nu ar trebui să fie sacrificată pentru celelalte dimensiuni. Eu sunt profund convins că dacă va fi sacrificată, celelalte dimensiuni nu vor fi la fel de eficace. Și am încurajat statele membre să dea curs uh, propunerii Comisiei Europene de a integra FM în metoda comunitară și așteptăm cu nerăbdare propunerile Comisiei Europene pe marginea elementelor uh, complementare a Uniunii Economice și Monetare. Noi, din partea noastră, vă promitem că o să ne ocupăm cât mai repede posibil de pachetele legislative relevante din punctul de vedere al paralelismului reducerii și partajării riscurilor cu care suntem uh, de acord. Vă mulțumesc tuturor și ne vom uh, continua dialogul și cooperarea. Suspendarea Uniunea un minut înainte de a trece la voturi. Yeah, colleagues, are you ready? Dragi colegi, sunteți gata? Putem face un test de vot? S-a deschis votul. Please vote for the test. Vă rog să votați la test. Okay. The vote is closed. S-a închis votul. Trecem la votul real. Proiectul de aviz al lui Robert Zile. Instituirea unui cadru pentru controlul investițiilor străine directe în Uniunea Europeană. Amendamentul 81. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament... Compromisul C pentru împotriva Verificăm compromisul C. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 97 și 177 împreună pentru, împotrivă, verificăm aceste două amendamente. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. 98 pentru. Împotrivă. Care este poziția PPE pentru? Bun, deci pentru toată lumea se adoptă 99, e compatibil. Cine este pentru, împotrivă, verificăm 99, să deschis votul. S-a închis votul și se respinge 100 pentru, împotrivă, Verificăm la 100, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 102 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă respinge. Compromisul D pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 118 cu un amendament oral pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 126 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 127 pentru, împotriva abțineri se adoptă adoptă, 128 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 129 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 130 pentru, împotriva abțineri se respinge, 131 pentru, împotrivă. Aș vrea să verificăm. S-a deschis votul la 131. S-a închis votul și se adoptă. 132 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 133 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 134 pentru, împotriva abțineri se respinge, 135 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 136 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 137 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 138 pentru împotrivă. Verificăm, 138 s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Trecem mai departe, deci la 141 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 142 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 143 pentru, împotrivă, verificăm 143. S-a închis votul și se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 145 pentru, împotrivă, verificăm 145, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. 146 pentru, împotriva abțineri se respinge, 147 pentru împotriva abțineri se adoptă, 148 pentru împotriva abțineri se respinge, 149 pentru împotriva abțineri se adoptă, 150 pentru împotrivă verificăm 150 s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă, 22 pentru împotriva abțineri se respinge, 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. 157 pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă, 160 pentru împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru împotriva abțineri se adoptă, 161 pentru împotriva abțineri se respinge, 163 pentru împotriva abțineri se adoptă, 164 pentru împotriva abțineri se adoptă, 165 pentru împotriva abțineri se respinge, Verificăm, totuși. S-a închis votul și se respinge 166 pentru, împotriva abțineri se respinge 167 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, compromisul I pentru, împotrivă. Cred că se adoptă, dar aș vrea să verificăm. S-a închis votul și se adoptă compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 172 și celelalte în vot, în bloc, pentru, împotriva, abțineri, se resping, 173 și, și 79 pentru, împotrivă, verificăm aceste două amendamente. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem direct la 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 179 și încă două în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 180 pentru, a, ba nu, mă scuzați, devine caduc. 178 pentru, împotrivă, abțineri, PPP-ul este pentru la 178, deci se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotriva abțineri se respinge, 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 36 pentru, împotriva abțineri se respinge, 37 pentru, împotriva abțineri se respinge, 38 pentru, împotrivă, cred că se respinge, dar să verificăm la 38. și s-a închis votul, se respinge 39 pentru, împotrivă, verificăm 39. SND este pentru 39, deci se adoptă, îmi cer scuze.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 împotrivă, abțineri, se respinge. Dar verificăm. S-a închis votul la 47 și se respinge. 3 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 48 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotriva, abțineri, se respinge mă scuzați, devine caduc, 54 pentru împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru împotriva abțineri se adoptă, 57 pentru împotriva abțineri se respinge, 58 pentru împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru împotriva abțineri se adoptă, 60 pentru împotriva abțineri se adoptă, 61 pentru împotriva abțineri se respinge, 6 pentru împotrivă verificăm amendamentul 6, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă 62 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru, împotriva abțineri se respinge, 65 pentru, împotriva abțineri se respinge, 66 pentru, împotrivă, verificăm, s-a deschis votul la 66. S-a închis votul și se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri se respinge. 9 pentru, împot... Nu, nu, este, nu se adoptă. A fost adoptat compromisul B. 69, deci, pentru împotriva abțineri se respinge, 70 pentru împotriva abțineri se uh, devine caduc, mă scuzați, 71 pentru împotrivă Cred că se respinge, dar să verificăm 71. S-a închis votul și se respinge. 72 pentru împotriva abțineri se respinge, 10 pentru împotriva abțineri se adoptă, 73 pentru împotriva abțineri uh, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 75 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru, împotrivă. Verificăm, s-a deschis votul la 78. Vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. Votul asupra textului așa cum a fost el modificat, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Vote is closed. 38 S-a închis votul, 38 pentru, 8 împotrivă, 4 abțineri. Felicitări raportorului! Următoarea reuniune pe 9 aprilie la ora 15 Reuniunea noastră se încheie aici. Paște fericit tuturor!